este întrebarea cu solicitare de răspuns oral către comisie în legătură cu talidomida. Primul vorbitor este domnul González Pons. Ok, sorry. ¿Por qué la talidomida? De ce vorbim despre talidomida? Este un medicament inventat de către naziști vândut până în 1961 pentru că produse, produce malformații la nou-născuți, pentru că nimeni nu a împiedicat uh, producția sau distribuția acestui medicament către femeile uh, însărcinate și că mulți ginecologi au primit cadouri pentru că îl prescriau. Mm, s-au născut peste 10.000 de copii cu membre scurte sau fără membre până când uh, cineva s-a trezit să reacționeze. Pare, pare o invenție, însă victimele au trebuit să aștepte 50 de ani până când să li se ceară scuze, pentru că guvernele statelor europene au închis ochii, pentru că este cea mai mare tragedie sanitară din istoria europeană, pentru că mamele care au luat acest medicament la sfatul medicilor lor, au fost singurele care s-au simțit vinovate și multe uh, au îmbătrânit fără ca nimeni să le spună că vina de fapt a fost a lor. Pentru că toate mamele au fost victime nevinovate și nimeni nu își iubește mai mult copiii decât ele. Pentru că niciodată nu am purtat această dezbatere în Parlamentul European. Pentru că ne confruntăm aici cu o dramă umană care necesită o soluție politică. Pentru că este rușinos că la 50 de ani mai târziu încă nu există o soluție politică. În statul meu, în dictatura lui Franco, medicamentul a fost retras la trei ani după uh, restul lumii. În uh, Spania au existat 500 de victime și s-au recunoscut doar 24 și uh, nici măcar guvernul partidului meu nu a dorit să rezolve problemele persoanelor afectate, pentru că este strigător la cer. În Spania, victimele au fost ascunse de către dictatură și uitate de către democrație. În uh, vademecumul medicamentelor au, au, mm, au continuat să se găsească talidomida până în 1975, pentru că toți am putut fi victime pentru că niciodată nu m-am simțit mai sigur în legătură cu ceea ce susțin de aici. Pentru, de ce talidomida? Pentru că victimele uh, își văd sănătatea înrăutățindu-se fără să aibă niciun fel de cale de recurs, pentru că mâine va fi prea târziu și pentru că este vorba de justiție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Grote. Două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați colegi și colegi, este trist că astăzi, la atât de mult timp după ce s-a petrecut scandalul cu talidomida, trebuie să discutăm. Discutăm despre 900 de victime care nu au fost despăgubite până acum corespunzător. Uh, în cele din urmă, la sfârșitul zilei, nu există o soluție și sunt uh, comisarului recunoscător că se află astăzi aici alături de noi și că putem exercita presiunea asupra guvernelor statelor membre care au folosit acest uh, produs, care au permis acordarea de licențe acestui produs talidomidă. Aici trebuie să se ofere o compensație și nu mai e timp pentru că victimele uh, zi de zi își trăiesc viața suferind. Trebuie să profităm de orice ocazie pentru a trimite un mesaj foarte clar către capitalele acelor state care au fost vizate de acest scandal și unde trăiesc acești oameni. Trebuie să vă spun că a arăta uh, cu degetul înspre un anumit stat pentru ca acesta uh, să se pună în sfârșit în mișcare nu e în folosul victimelor. Cred că e bine dacă aici uh, acționăm hotărâți, transmitem împreună un mesaj hotărât că există o soluție europeană pentru cei care nu au fost uh, compensați de Fundația Contergan, așa cum s-a întâmplat în Germania. Acei oameni au nevoie cât se poate de repede de o despăgubire și aștept cu mare interes reacția Consiliului și uh, banca Consiliului este goală astăzi. Mi-aș fi dorit ca astăzi anumite state membre să fie reprezentate acolo și să ascultă ce avem de spus. Însă poate acum transmitem primul mesaj și nu vom renunța, ci vom lupta în continuare ca acele 900 de persoane care până acum nu au fost despăgubite în mod corespunzător, ca acestora să li se facă dreptate să primească o despăgubire și ca, într-adevăr, să li se facă dreptate la sfârșitul zilei. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Gerling. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulți cred că taladomida ține de domeniul trecutului. S-a întâmplat în secolul trecut și s-a rezolvat. Dar nimic nu este mai departe de adevăr. Evenimentele legate de taladomidă încă sunt în curs de desfășurare. Mulți dintre supraviețuitori au suferit în ultimii 50 de ani și suferă în continuare fără să se bucure de sprijin financiar, fără să li se ramburseze costurile și fără să le fie cu putință să-și plătească îngrijire de sănătate. Nu vor o viață de lux, vor pur și simplu să nu aibă stres, să nu sufere de dureri cronice, să trăiască în mod decent. Există oameni care nu au cum să aibă un loc de muncă cu normă întreagă. Mobilitatea lor are de suferit și, în plus, suferă de depresie. Ce se întâmplă? Ce putem să facem ca să-i ajutăm? Mai multe țări din Europa au avut de-a face cu această problemă și au avut reacții diferite. Știm că în Germania guvernul uh, are, uh, în Germania guvernul a creat un fond pentru a ajuta aceste victime. Dar nu a plătit nimeni pentru um, um, ce s-a întâmplat acestor oameni. Dar ce se întâmplă cu victimele din această uh, țară și altele? Pentru că, cum spuneam, încă nimeni n-a fost făcut responsabil pentru ce s-a întâmplat. Și, în plus, sumele acordate uh, scad de la un an la altul. De ce am ținut să vorbim despre acest lucru la Parlamentul European? Eu pentru că vreau să spunem, vă rog frumos, domnule comisar, ajutați-ne să uh, negociem un acord care să îi ajute pe toți acești oameni, pe toate aceste victime, astfel încât ei, măcar pentru sfârșitul vieților, să se bucure de confortul de care nu s-au bucurat până în prezent. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Besera Bastereacea. Gracias, presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, ne e surprinzător că vorbim astăzi despre lucruri care s-au întâmplat acum 50 de ani, însă victimele încă suferă de consecințele acelui medicament. Ce s-a întâmplat uh, de acum 50 de ani până acum. La jumătate de secol distanță, multe dintre victimele talidomidei vor să se facă dreptate. Se cere să se garanteze o viață decentă. Talidomida a cerut, a schimbat istoria medicamentelor din Europa, pentru că s-au introdus uh, reguli de securitate mai stricte și s-au evitat alte dezastre. Totuși nu s-au făcut aceleași uh, progrese și în despăgubirea copiilor care au fost otrăviți și care duc acum vieți pline de suferințe. Uh, Mm, totuși, uh, trebuie mm, și nu, trebuie, nu se pot susține cheltuielile lor uh, medicale. În 1972 s-a creat uh, Fundația Contrgan cu o lege care stabilește caracterul universal al ajutoarelor medicale. 3.000 de cetățeni germani s-au bucurat de aceste ajutoare, dar doar un singur spaniol. În cazul spaniolilor, nici statul și nici companiile farmaceutice nu și-au amintit de situația lor. Sunt uh, foarte neajutorați acești oameni. Am cunoscut uh, în, la, în primă persoană, la persoana întâi, uh, problemele acestor persoane. A sosit momentul acțiunii, domnule președinte, domnule comisar. Trebuie să punem capăt suferinței victimelor. A sosit momentul să stabilim în UE un uh, protocol, așa cum se cere prin această întrebare orală, prin care toți cetățenii europeni afectați de talidomidă să primească aceleași compensări. Trebuie să acționăm imediat, pentru că le datorăm acest lucru și pentru că așa este just. Nimic nu contravine mai mult valorilor Uniunii Europene decât discriminarea. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul domnul Eck. Președinte. Doamnă președinte, domnule comisar, Cazul Contergan este probabil catastrofa cea mai cunoscută care se datorează industriei farmaceutice. După ce a fost uh, testată talidomida pe animale, vedem că, în linii mari, uh, testarea pe animale este calea greșită. Iată de ce compania farmaceutică germană a produs um, acest uh, medicament sub numele de Contergan, medicament care a fost permis uh, să intre pe piață în 52 de state la nivel global s-au născut până la 10.000 de copii cu defecte. Nu se spune nimic despre câți copii au murit. 900 de persoane nu au primit încă despăgubiri, nu sunt nici măcar uh, în situația în care pot să-și acopere cheltuielile medicale. Uniunea Europeană nu s-a ridicat la înălțimea obligațiilor morale de a acorda ajutor acestor victime. Toate victimele merită să primească o despăgubire, să primească un um, venit și să li se permită accesul la îngrijiri de calitate. Uh, Oamenii au dreptul la un trai decent, autodeterminat, fără bariere. Iată de, la ce trebuie să veghem. Sunt convins că Uniunea Europeană, prin intermediul unui, uh, unei piețe comune pentru medicamente, poate crea un sistem comun care să apere victimele catastrofelor farmaceutice. Chiar dacă astăzi acest lucru nu ține de competența, statelor, de competența Uniunii Europene. Ca membru al Comisiei Envi mi se pare foarte important uh, Comisia și Consiliul se pronunță în uh, pentru reguli mai stricte în ceea ce privește uh, tragerea răspunderea acelor concerne farmaceutice care acționează atât pe piața europeană cât și în afara acesteia. Victimele au nevoie de acceptanță socială, dar înainte de toate au nevoie de dreptate. Și noi trebuie să mergem în direcția acestei dreptăți și uh, trebuie să le oferim această dreptate în Uniunea Europeană. Domnule comisar, uh, Fostul cancelar german Willy Brandt spunea politica are nevoie de un fundament etic. Nu mai trebuie să-i adaug nimic acestei propoziții. Mulțumesc. Urmează domnul Evans. Doamna Evans, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. De mai mulți ani, supraviețuitorii Domindei au trebuit să facă campanie, știind acum că nevoile lor cresc, trebuie să ne asigurăm și noi că se iau măsuri, măsuri care trebuiau luate de foarte mult timp. Știm că campania continuă astfel încât totul să fie dat, um, totul să fie dezvăluit în ce privește rolul jucat de guvernul german și felul în care s-a sfârșit în mod prematur singurul proces care a fost um, intentat vreodată în anii 70. Tocmai din cauza că acest uh, proces a fost uh, terminat, uh, înainte să, să fi fost uh, finalizat, oamenii nu au putut să primească vreo compensație sau să li se facă dreptate. Unii supraviețuitori au primit o formă de sprijin, mulți n-au primit nimic. Noi ne dorim să existe același tratament pentru toți supraviețuitorii din toate țările. În calitatea noastră de reprezentanți aleși, vrem să fim siguri că uh, fiecare dintre nevoile lor găsește un răspuns. Avem nevoie de acțiuni la nivel european, pentru că ei deja au așteptat 50 de ani. S-a crezut că în jur de 10.000 de uh, um, bebeluși au murit din cauza talidomidei. Însă, Statisticile recente ne arată că această cifră a fost subestimată. Există nenumărate probe și dovezi a faptului că supraviețuitorii suferă, că au din ce în ce mai multe probleme de sănătate. Și atât în Regatul Unit cât și în Germania avem cazuri concrete și vedem de cât de multe au nevoie acești oameni. A existat sprijin din partea tuturor partidelor pentru campania acestor victime. A venit momentul să reparăm o greșeală groaznică. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna James. În primul rând vreau să felicit și să recunosc victimele talidamidei din întreaga Europa și uh, pe activiști, pentru că au fost atât de insistenți, atât de îndârjiți în campaniile lor. În 2015, acum 9 luni, deputații din toate grupurile parlamentare din Parlamentul European au insistat să se găsească o soluție la, soluția scandaloasă, la situația scandaloasă a faptului că nu s-au luat măsuri pentru a ajuta aceste victime. O soluție la o problemă care datează de acum aproape 60 de ani sistemul uh, farmaceutic și uh, guvernele au folosit absolut fiecare, toate, tact, toate tacticile de uh, amânare și atragere de timp posibile. Toate aceste organizații ar trebui să fie profund rușinate de acțiunile lor care au dus la scuze administrative, la tot felul de lacune legale și, de și la tactici de întârziere pentru ca situația să nu se rezolve. Este sub demnitatea umană ca această situație să se perpetueze. Acești oameni sunt ființe umane și ei trebuie să fie tratați ca atare, însă ei au nevoie de o sumă adecvată care să-i ajute să facă față provocărilor vieții pe măsură ce îmbătrânesc. Nevoile lor nu trebuie să fie uh, ignorate. Pentru o instituție care tot face tamtam -tam că vrea uh, să existe un uh, salariu minim sau cel puțin drepturi egale pentru uh, persoanele cu dizabilități, de ce este atât de greu să găsim o sumă care să permită victimelor talidamidei să ducă și ele o viață pe atât de normală pe cât le permite disabilitatea lor. Fac apel la Comisie, la Consiliu și la deputații europeni să cenzureze statul și guvernul german și uh, interesele comerci, comerciale implicate și să le um, sancționeze pentru uh, aceste întârzieri. 9 luni e suficient de, e prea mult, dar nu, 60 de ani este de neiertat. Comisarul Andriu Caitis are cuvântul. Uh, Domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul astăzi aici. Dezastrul talidomidei ne-a adus aminte astăzi și ne va reaminti întotdeauna de posibilele consecințe tragice pe care le prezintă absența unui cadru de reglementare corespunzător în sectorul medical. Dezastrul talidomidei însă a fost uh, un motor care a inspirat un acord uh, referitor la reguli armonizate în Uniunea Europeană și a permis un nivel înalt de protecția sănătății publice. Acest dezastru s-a produs în urmă cu peste jumătate de secol. Există însă în continuare numeroși supraviețuitori care trăiesc cu consecințele acestui dezastru, supraviețuitori care au nevoie de sprijin moral și financiar, mai ales având în vedere condițiile lor medicale care se înrăutățesc pe zi ce trece. Mulți uh, eurodeputați mi-au scris mie personal și comisiei atrăgând atenția asupra acestei probleme și cerând sprijin pentru victime. Eu m-am întâlnit cu supraviețuitori din Marea Britanie, Italia, Spania și Suedia anul trecut la Bruxelles și am discutat cu ei despre solicitările lor. Recunosc că e nevoie să găsim o soluție adecvată pentru toți supraviețuitorii care să le permită să trăiască respectându-le nivelul uh, de trai. În uh, septembrie 2015 am informat guvernele naționale a cinci state membre despre întâlnirea mea cu reprezentanții supraviețuitorilor cu scopul de a spori conștientizarea acestei probleme. Le mulțumesc încă o dată supraviețuitorilor că au uh, dat curs invitației mele, invitații mele de a lua parte la evenimentul referitor la acest dezastru M-am întâlnit în octombrie de asemenea cu reprezentanții Parlamentului pentru a discuta despre acest subiect și despre a vedea cum putem promova situația supraviețuitorilor în Europa. De asemenea, am discutat în repetate rânduri despre această problemă de la începutul mandatului meu cu asociațiile farmaceutice. În urmă cu câteva săptămâni am luat cuvântul în această instituție vorbind despre încercările clinice. Ați cu siguranță vă amintiți și este un subiect strâns legat. Aș dori ca companiile farmaceutice să-și asume mai mult uh, răspundere. În plus, tratatul recunoaște la articolul 168 că organizarea și livrarea de îngrijiri medicale, inclusiv gestiunea acestora și alocarea resurselor în acest sens, este o competență a statelor membre. Știm cu toții schemele de compensare pentru vătămări corporale nu sunt o competență a Uniunii Europene. Iată de ce Uniunea Europeană nu poate crea un cadru pentru despăgubiri la nivel european. Poate sprijini doar găsirea unei soluții politice la nivelul statelor membre printr-o cooperare sinceră. Eu vă încurajez ca membri ai Parlamentului să comunicați acest lucru guvernelor dumneavoastră naționale nevoile specifice ale supraviețuitorilor trebuie luate în calcul și cauza lor trebuie promovată. În continuare, dați-mi voie să atrag atenția asupra răspunderii care îi revine sectorului farmaceutic de a veni în sprijinul victimelor. Și mă refer aici nu doar la talidomidă, ci la erorile medicale în general. Mulțumesc. Thank you very much, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Acum, pentru grupul popular, are cuvântul domnul Micolasic. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colege și colegi, au trecut deja 60 de ani de când acest medicament talidomid a fost comercializat sub numele de Contergan. Acest medicament a fost comercializat nu doar în Germania, ci și în alte 52 de state la nivel global. A fost autorizat în multe state ale Uniunii Europene și a existat multe efecte secundare. Știm cu toții că efectele asupra embrionilor au fost considerabile. membrele nu s-au dezvoltat. În cazul fe- feților au existat avorturi spontane, organele interne nu s-au dezvoltat. Dezvoltarea fătului în general a fost uh, limitată. Adesea acest medicament a fost uh, prescris pentru a combate grețurile matinale, pentru a combate durerile de cap sau pentru a trata gripa. Uh, îmi pare rău că nu am găsit încă o cale pentru a oferi o despăgubire acestor victime. Nu e vorba doar de victimele din Germania, ci e vorba de, într-adevăr, mii de victime la nivel global. Mulți uh, copii uh, s-au născut morți din cauza administrării acestui medicament. Mulțumesc! Pentru S și D urmează Cabezon Ruiz. Mulțumesc, domnule președinte. Criza talidomidei a fost atât de gravă așa că a dus la punerea pe picioare a sistemului de farmacovigilență europeană. Uh, însă cele 500 de uh, victime din Spania și uh, cele 100 de victime din Suedia, care nu sunt foarte multe, au suferit totuși foarte mult și au impresia că au fost uitate. Trebuie nu doar să continuăm să facem apel la răspunderea socială a companiilor, ci să ne amintim și că statele membre au o răspundere etică și politică. Asta cer comisiei, să coordoneze răspunsul necesar pe care trebuie să-l dăm acestor victime. În Spania, în 2010, guvernul a emis un decret pentru a recunoaște aceste victime și a încercat să le recompenseze măsura posibilului, însă e clar că s-a dovedit că nu a fost suficient. De aceea vreau să insist și să fac apel la Comisie să stimuleze coordonarea statelor membre și ca împreună statele membre să vină cu un răspuns just și adecvat pentru toate aceste victime. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul, doamna Rivasi pentru versi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Ați spus că este răspunderea statelor membre să indemnizeze victimele, dar nu vorbiți despre o directivă care ne vizează și nici colegii mei ne-o menționează. Este vorba despre directiva europeană despre produsele care prezintă un defect din 1985. Este o directivă care trebuie revizuită. De ce? deoarece termenele menționate acolo nu mai corespund realității. Victima nu poate să acționeze decât maxim trei ani de zile după ce uh, a suferit uh, o um, um, daună. Termenele menționate aici, inclusiv termenul până la care poți să porți, uh, maxim în care poți să porți plângere, iarăși este depășit. 180 de persoane au depus plângere și chiar au atacat cea mai înaltă jurisdicție. Cea mai înaltă jurisdicție, în temeiul directivei din 1985, a hotărât că faptele erau prescrise și atunci nu s-a putut obține o indemnitate din partea laboratorului Rodental care comercializa teladomida. Deci, ca, iată care este cuiul lui Pepela. Directiva din 1985. În plus, potrivit directivei, victimele au sarcina probei. Trebuie să dovedească că uh, Um, boala lor i-a fost cauzată de um, medicament. Ce au făcut um, nemții? Ce au făcut germanii? Ei au hotărât inversarea sarcinei probe și ar trebui ca acest lucru să fie inclus și în revizuirea directivei din 1985. Atunci când o victimă suferă de efecte secundare din cauza unui medicament, dacă acestea apar în uh, rețetă, dacă acestea apar în uh, um, uh, documentele care însoțesc medicamentul, atunci nu poate să obțină niciun fel de indemnizație. Vă mulțumesc frumos, domnule președinte, pentru răbdare. Mulțumesc. În numele grupului GUE are cuvântul doamna Bizotto. Vă mulțumesc, domnule președinte. Între anii 50 și 60, medicamentul taladomid a fost prescris uh, gravidelor în Europa împotriva uh, grețurilor de dimineață. Apoi s-a descoperit că în Italia, Germania, Spania, mii de copii s-au născut cu malformații uh, congenitale, mai ales la membre. Astăzi, în Europa, mai mult de 4.000 de persoane încă suferă din cauza acestui medicament. A cui vină este? A unei mari companii din Germania care nu și-a asumat răspunderea pentru ceea ce s-a întâmplat. Este și vina guvernului german care a ascuns adevărul timp de 50 de ani. Germania care este patrona Europei, care dă lecții tuturor și care de fapt preferă să șteargă cu buretele uh, uh greșelile unei firme germane. Pentru mine cine ascunde veri- uh, adevărul este complice. Guvernul german este complice și îi poartă vina pentru miile de victime a acestui medicament. În acest uh, aule se vorbește despre această problemă, însă eu însă vreau să mă adresez uh, Uh, Nadiei și altor victime a acestui medicament, inclusiv a președintelui unei asociații de pacienți care ne urmărește din uh, tribună și trebuie să le cerem scuze în mod oficial și trebuie să existe o recunoaștere a vinei și acordarea unor indemnizații. Nu mai trebuie să ascundem adevărul. Vrem dreptate. Dreptate pentru toate mamele care s-au simțit vinovate în mod nedrept pentru că au înghițit acel blestemat medicament. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Dodds. mr president this evening i want to place on record my ongoing support for the victims. în această seară vreau să se consemneze că sunt alături de victimele tragediei uh, talidamidei. În lipsa adevărului, justiției și a compensărilor, viața lor este în continuare, umbrită. de ani după eveniment, uh, efectele acestui uh, medicament asupra femeilor însărcinate rămân la fel de prezente. Oamenii trăiesc cu acele consecințe. Trebuie să ne gândim și la cei care au fost vitregiți de șansa de a trăi vieți uh, de pline, împlinite. A trăi cu uh, o boală cauzată de talidamide presupune costuri financiare Regatul Unit uh, nu a fost uh, singurul vinovat. Uh, a sosit momentul ca guvernul german să își asume rolul de a um, își lua răspunderea legală față de victimele talitamidei. În Suedia, Regatul Unit, Suedia și uh, Spania și Italia. Între 18 și 25 de mii de euro nu înseamnă mult pentru uh, o putere importantă din Europa, dar ar însemna foarte mult pentru supraviețuitori și pentru familiile lor. De aceea vreau să trimit un, un mesaj puternic uh, guvernului german. Acest grup de oameni curajoși, să știți că nu va pleca. Trebuie să rezolvăm situația. Domnul Caputo are cuvântul, pentru că adevărul nu este în cameră. Mulțumesc, domnule președinte. Tragedia Taradomidei a afectat mai multe state membre și multe dintre victime, chiar și acum, după 50 de ani de zile, așteaptă o compensație. Laboratorul german doar în 2012 a uh, catadixit să-și ceară scuze față de miile de uh, victime, dar uh, le-a refuzat orice formă de indemnizație. Este indispensabil ca noi să sprijinim victimele și pe familiile lor și să existe un protocol cadru care să permită tuturor cetățenilor europeni care sunt victime ale teradomidei să dispună de compensație din partea statului membru uh, unde s-a aflat laboratorul. Trebuie ca statele membre să găsească o soluție pentru ca toate aceste persoane să fie indemnizate în mod adecvat. Victimele și familiile lor au nevoie de un sprijin economic concret. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Măghines. Îmi cer scuze, cât timp am la dispoziție, întreabă doamna McGuinness. Cât timp? Thank you. Mulțumesc. Înainte de toate, mi se pare important că purtăm această dezbatere și doresc să recunosc acest lucru și toată lumea sper că mă sprijină când îi amintesc pe acești oameni care sunt victime și cred că toți, uh, dintre toți cei care au promovat această cauză, pe lângă mine, ei au dat dovadă de o demnitate extraordinară și uh, Cred că trebuie să le recunoaștem uh, răbdarea și tenacitatea ca victime să muncească atât pentru a-și face vocea auzită. Duminică seara mă uitam la televizor acasă și uh, un serial britanic care se numește Moașa arăta un serial, arăta un episod uh, care prezenta tocmai un caz al copiilor uh, care s-au născut uh, cu malformații provocate de talidomidă. Știm că răspunderea cade în parte pe guvernul german, guvernul irlandez și multe alte guverne și nu prea știu la ce se va ajunge în urma dezbaterii de astăzi, poate doar simpatie din partea comisarului mai mult angajament din partea Parlamentului. Noi avem însă obligație morală de a nu ne opri aici. Nu e vorba de o sumă considerabilă, însă principiul de a avea grijă de aceste victime a fost deja creat. Pentru demnitatea și răbdarea lor, haideți să nu renunțăm după această dezbatere, ci să continuăm cu această campanie. Mulțumesc! Thank you, Vice President Mulțumesc, doamnă vicepreședinte McGuinness. Acum, doamna Gentile. Mulțumesc, domnule președinte. Povestea victimelor taladomidei ar trebui să apese pe conștiința oamenilor politici, a tuturor liderilor, pentru că avem acum o datorie morală față de aceste victime nevinovate. Câteva mii 400 um, în țara mea au suportat costul acestor mutilări care erau adevărate handicapuri, pentru că toate aceste persoane au avut autonomie știrbită. Nu au putut să-și trăiască viața așa cum ar fi meritat. E bine că în Parlament se vorbește despre acest subiect. Acest Parlament care întotdeauna este sensibil la solicitările de dreptate. Parlamentul și celelalte instituții trebuie să-și asume acum răspunderea luării unei decizii, să se ia acțiuni concrete împotriva celui care s-a făcut vinovat pentru această tragedie. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Petele. Najprej se je la tragedia, potem se zgodi la. Domnule președinte, s-a întâmplat o tragedie, s-a produs o nedreptate și de aici uh, rezultă obligații morale. Ar trebui să facem progres în numele victimelor, progres care să ducă la despăgubire pentru acestea, pentru ca în cele din urmă acești oameni să poată trăi în condiții decente, indiferent de statul din care provin. Oricine a avut de suferit de pe urma talidomidei trebuie să primească o despăgubire corespunzătoare. Comisia vorbește cu multă sensibilitate despre acest subiect și din partea ei aștept măsuri corespunzătoare de a garanta sprijin acelor afectați de talidomidă, indiferent de statul în care locuiesc. Am, am învățat foarte multe din această tragedie. Regret însă că victimele nu au fost însă compensate. Aș dori să atrag atenția asupra faptului că aici trebuie să dăm dovadă de consecvență în abordarea noastră. Știu care a fost abordarea anterioară. S-a vorbit de sănătate, de știință și așa mai departe. După care, dintr-o dată, am văzut lucrurile din altă perspectivă. Și cu alte medicamente s-ar putea să ne găsim în aceeași situație, să devină uh, dubioase. Medicamente care astăzi sunt considerate moderne. Domnul Zoffoli. Mulțumesc, domnule președinte. În Europa, consecințele dramatice a administrării femeilor gravide de medicamente pe bază de taladomidă reprezintă, după 50 de ani, o problemă pentru multe persoane care au supraviețuit, dar care au avut mult de suferit și mai ales acum când îmbătrânesc și au nevoie de asistență continuă. Comisia are în posesia sa studii recente care arată nevoile specifice acestor oameni din toate statele membre și, de asemenea, știe clar care sunt drepturile acordate anumitor supraviețuitori. Însă nu s-a respectat uh, întru totul uh, nu s-au respectat întru totul condițiile pentru indemnizarea acestor oameni. Ar trebui ca toți cei care au uh, înghițit medicamente pe bază de talidomidă să se bucure de drepturi în statele în care locuiesc, dar și din partea statului în care locuiau atunci când s-au născut, pentru că acolo li s-a prescris acest medicament. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că nu se vor mai repeta asemenea tragedii, trebuie să garanteze siguranța medicamentelor și nu trebuie să îi lăsăm singuri pe concetățenii noștri și pe familiile lor. Mulțumesc, că acum are cuvânt doamna Soidrova. Kolegyně a kolegové, vážený pane komisaři, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru răspunsul eh, pe care ni l-ați dat. Cred că trebuie să facem față trecutului și trebuie să garantăm că nu vor repeta aceleași greșeli. Victimele trebuie să fie recompensate, chiar dacă acest lucru nu le va reda sănătatea. Statul le datorează acest lucru. Medicamentele um, și îngrijirile de sănătate nu uh, trebuie lăsate la latitudinea pieței, pentru că sunt vieți de oameni în joc. Ministerul Sănătății Publice din Cehia ne-a informat că în Cehia nu avem uh, cazuri uh, de uh, bolnavi ca urmare a talidomidei. Acest lucru se datorează faptul că în Cehoslovacia nu se folosea acest medicament uh, de aceea nu există victime, însă îi susțin pe colegii mei spanioli, englezi și germani care s-au exprimat în favoarea recompensării acestor victime. Trebuie să tragem învățăminte pentru viitor să fim uh, foarte precauți atunci când creăm medicamente noi. Prioritatea trebuie să fie sănătatea și nu beneficiile întreprinderile farma, întreprinderilor farmaceutice. Sunt convinsă că în acest sens Republica Cehă are practici bune pentru că prevenirea uh, este uh, foarte clară atunci când se pun, contemplă punerea pe piața medicamente. Nașiler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru supraviețuitorii talidomidei precum Lizi din circumscripția mea există lucruri importante și anume uh, Uh, pe măsură ce anii înaintează, problemele cu care se confruntă devin din ce în ce mai complexe. Lizzie dorește să ducă un trai independent și să poată să aleagă singură, alegeri pe care noi adesea le luăm de gata. De multe ori, uh, soluțiile pentru acești oameni pot fi lucruri foarte simple, precum adaptarea unei toalete. Putem să facem ceva pentru a ajuta pe acești oameni. E vorba de 6.000 de victime, care îmbătrânesc și intră în o etapă a vârstei lor, o etapă în care ar trebui să poată trăi cu demnitate. Cerem astăzi guvernului german să îi ajute pe ceilalți supraviețuitori din Uniunea Europeană. Și vă rog, luați notă de faptul, de felul în care toată lumea s-a unificat, s-a unit uh, de-a lungul Parlamentului în ceea ce privește acest subiect. Trebuie să recunoaștem că acesta este începutul campaniei, o campanie care nu se aude doar pe coridor sau în birouri, ci în centrul acestei instituții, acolo unde și are locul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Urmează Gardini, un minut și jumătate. Grazie, președinte Domnule președinte, eu nu vreau să încep dând cifre și statistici. Toată lumea cunoaște această tragedie. Aș vrea să reamintesc cuvintele președintelui Asociației Victimelor Taradomidei din Italia, care a spus că mulțumită acțiunii noastre, a victimelor, s-a inventat farmacovigilența și au fost introduse teste serioase pentru medicamente înainte de comercializarea lor. Am sărbătorit anul trecut cea de-a 50 aniversare a primei lege de farmacovigilență pentru medicamentele europene. Să nu uităm acest lucru. Vorbim despre o tragedie care a, a avut loc în urmă cu 50 de ani, care a fost pătată de legea tăcerii, de omisiuni, de minciuni și care de fapt a afectat mii de oameni. După 50 de ani de tăcere a venit momentul să facem ceva. Gilles Deleuze, filozoful francez, spunea că noi nu suntem responsabili de victime, suntem responsabili în fața victimelor și în fața acestor victime nu putem să uh, scăpăm cerându-le doar scuze. Trebuie să reparăm uh, răul care li s-a făcut. Nu putem să reparăm acest rău, să trebuie să le plătim niște despăgubiri care să uh, le uh, permite să plătească costurile mm, îngrijirilor de sănătate, costuri care cresc din cauza îmbătrânirii. Mi-aș fi dorit să existe și un vot. Vă rog frumos, această dezbatere nu trebuie să rămână doar o dezbatere. Vă rog frumos să Uh, luați toiagul de mediator și să faceți în așa fel încât guvernul german, compania germană și toate guvernele implicate să facă ce trebuie pentru uh, ca aceste victime să se bucure de dreptate și să se simtă din nou demne. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Estares Faragut. Președinte. Mulțumesc, domnule uh, președinte. Au trecut deja mai mult de 50 de ani de la Holocaustul talidomidei, 50 de ani de rușine. Uh, Medicamentul se vindea cu un uh, slogan publicitar inofensiv, uh, așa cum se vindeau cuburile de zahăr. În Spania, franchismul a ascuns această realitate. Uh, judecătorii au vorbit despre prescripție, ca și cum s-ar putea prescrie delicte împotriva drepturilor omului. Statul german a călcat în picioare drepturile victimelor a opus alte interese înainte de demnitatea umană și de sănătate. Trebuie să punem capăt acestei situații și de aceea cerem ajutorul Comisiei. Compania care a inventat, a creat și a comercializat uh, firma, uh, pro produsul trebuie să fie uh, pedepsită. Răspunderea trebuie să fie pe umerii guvernelor, statelor membre care au permis intrarea în țara acestui medicament. În anumite țări, victimele nu au primit niciun fel de recompensare. Parlamentul European poate face multe astăzi pentru că avem ocazia de a apăra egalitatea tuturor și de a spune că suntem parte dintr-o Europa care nu își uită victimele nevinovate. Acum multe persoane suferă și uh, sunt nedreptățite. Multe alte persoane au uh, murit deja. Trebuie să nu permitem să se acutizeze uh, nedreptatea, așa cum se întâmplă în anumite state. Cer comisiei să se implice în această uh, luptă și să recompenseze victimele. Mulțumesc. Moral cash de ai. Mulțumesc, trecem acum la procedura catch de ai. Are cuvântul poslouchal celou debatu chci opravdu Domnul Pospiți, mulțumesc, domnule președinte, am urmărit cu multă emoție această dezbatere și vreau să mulțumesc colegilor care au semnat această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Am auzit adevăruri teribile, atât de multe victime cărora nu li s-au plătit despăgubiri. Și există guverne care nici măcar nu vor să audă că acești oameni există. Există totuși Uh, membri ai guvernului uh, care au um, întâlnit o serie de victime, dar au spus că nu este de competența Uniunii Europene să recompenseze victimele, ci de competența statelor membre, dar uh, nu este suficient. Noi avem posibilitatea să exercităm presiuni, presiuni reale asupra guvernelor europene pentru ca acestea să se ocupe de um, aceste victime. Rog, uh, domnul comisar, să nu se mulțumească doar cu o discuție cu reprezentanții victimelor, ci să facă presiune asupra guvernului german, asupra companiei farmaceutice, astfel încât victimele să primească despăgubiri pentru care să poată să trăiască în demnitate. Mulțumesc. Acum Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă alătur uh, colegilor care au apărat uh, aceste victime ale talidomidei, dar mai ales doresc să-mi unesc glasul cu victimele talidomidei din Spania, care sunt victimele unei duble discriminări. Nu au primit nicio compensare. Aș dori să mă alătur victimelor și asociației acestora, Avite. Avite promovează drepturile acestora și nu uită această dramă. Este incredibil să îl auzi pe domnul González Pons și pe alți reprezentanți ai guvernului uh, vorbind. Nu au făc, guvernul nu a făcut nimic. Guvernul socialist, într-adevăr, a făcut ceva, puțin, dar a făcut ceva, iar guvernul popular, în schimb, nu a făcut nimic. La peste 50 de ani după această catastrofă, victimele talidomidei sunt în continuare discriminate în Europa. E nevoie de un răspuns la nivel european, pentru că dacă nu, uh, acești oameni vor fi în continuare victimele unei duble discriminări. Domnule comisar, interveniți, dați dovadă de sensibilitate în fața dramei acestor victime, mai ales victimele din Spania, care nu pentru că s-au născut în Spania, ci pentru că s-au născut bolnave și nu din vina lor sunt discriminate de două ori. Urmează domnul Marias. Domnule președinte, Problema talidomidei uh, este un subiect despre care s-a vorbit la comisia, nu uh, în comisia la care sunt membru și toată lumea a fost de acord că trebuie să continuăm munca la această, pe acest subiect. Ea, uh, el se referă în special la Spania, în perioada franchistă, când situația a fost ascunsă. Uh, și nu este ca în alte țări, Belgia, Germania și așa mai departe. Problema este ce facem acum. Va trebui să recompensăm aceste victime ele... și uh, aceste compensări vor fi plătite de compania germană de farmaceutice și de RFG, pentru că Republica Fe... și, de Republica... și de Germania, mă iertați. Pentru că Germania a greșit necontrolând suficient medicamentul înainte de punerea lui pe piață. Comisia trebuie să facă un efort, deși ați spus că nu este de competența dumneavoastră directă. La parola al... Acum are cuvântul domnul comisar Andrew Kaitis. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră toți, dar haideți să facem totul împreună, pentru că... Pentru că... <laughs> Pentru că, credeți-mă, eu am vorbit cu victimele, i-am urmărit situația, eu știu că s-au luat deciziile. Știu de ce s-a întârziat atât de mult? este un neadevăr să spuneți că nu s-a făcut nimic. Ba da, s-au făcut anumite lucruri, dar i-a fost minimum. Pentru că acum acești oameni sunt din ce în ce mai în vârstă, au probleme, noi trebuie să vedem cum să-i ajutăm astăzi. Bineînțeles că avem nevoie de soluții. Avem nevoie de soluții, dați-mi soluții concrete, am nevoie de idei să știu cum să rezolv această situație. Nu este deloc ușor. Nu înseamnă... De ce spuneți, domnule comisar, puteți să faceți? Eu fac tot ce pot mai mult, astăzi, mâine, poi mâine. Dar e atât de greu, e atât de greu să vedeți care este situația. Eu sunt medic și aș fi vrut să vă întreb, poate că putem să discutăm încă o dată cu guvernele. Matias a spus acest lucru. De ce Consiliul nu este prezent? Dar dumneavoastră aveți influență. Vă rog frumos, exercitați presiunea asupra guvernelor. Numai așa vom putea să facem în așa fel încât acest uh, punct să fie și pe ordinea de zi a Consiliului. Eu am să fac tot ce pot, am să mă îndeplinesc uh, misiunea, dar luați niște acțiuni comune. Cum putem să facem să fim împreună? Da, în urmă cu două săptămâni m-am întâlnit cu industria farmaceutică și i-am întrebat aveți de gând să înțelegeți pentru că este și o problemă de încredere. Încredere în industria farmaceutică. Este răspunderea dumneavoastră. Eu sunt cât se poate de deschis, sunt gata să primez toate opiniile dumneavoastră și ideile dumneavoastră Da, poate că trebuie să revizuim directiva, trebuie să avem legislație nouă, trebuie să dăm dovadă de mm, inventivitate. Nu să, trebuie să trimitem da, declarații. Declarațiile nu sunt suficiente, avem nevoie de rezultate. Da, da, și mm, vă stau la dispoziție și voi continua să urmăresc mm, și să caut toate posibilitățile pentru a găsi soluții concrete care să îi ajute pe acești oameni. E foarte clar Însă, așa cum a spus și dumneavoastră, nu e vorba numai despre răspunderea guvernului german. Da, și Spania. Știu că guvernul Spaniei n-a făcut suficient din punctul meu de vedere. Însă trebuie să discutăm împreună Italia, Spania, Regatul Unit, Suedia, Germania și, bineînțeles, reprezentanții industriei. Trebuie să discutăm împreună și să vedem cum putem să avansăm. Da, avem nevoie de niște soluții practice. Eu am să fac tot ce stă în putință, să vă rog și pe dumneavoastră să fiți reactivi, să discutați cu uh, parlamentele naționale. Puneți și acolo întrebările. întrebați și pe ei cum putem să facem ceva. Nu e vorba de a arăta cu degetul pe unii și pe alții, nu, este o chestiune foarte serioasă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru implicare. Acum trecem la următorul punct.